liniște. Primul punct. Punctul 13 de pe ordinea de zi. Asistență macrofinanciară pentru Republica Kyrgyzstan. Vot unic, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Punctul 14. Reindustrializarea Europei. Începem cu amendamentul de compromis Numărul 1. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Punctul, amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 6, cu amendament oral din partea domnului Berlange. Se opune cineva amendamentului oral din partea autorului Berlange? Obiecții? Nu. Să votăm așadar amendamentul 6 cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 10, amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vom verifica la 10. Deschid votul. And voted. Votul a fost închis. Se adoptă. Amendamentul numărul 12, cu amendament oral din partea autorului, domnul Jadot. Obiecții? Nu. Vom vota amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se respinge. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, abțineri, se adoptă. Nu este bine. Îmi cer scuze, 32 a căzut având în vedere că uh, amendamentul de compromis 4 a fost adoptat. Trecem așa la amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vom verifica amendamentul 29 am deschis votul. 29 se votează. Votăm 29. S-a închis votul. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul la amendamentul 44, vot pe părți, partea 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua, vom verifica la prima parte, verificăm prima parte de la 44, să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua de la amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt sigur. Vom verifica amendamentul 45. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica totuși 46. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Trecem la 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amenamentul 49. 49, deci. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 55 pentru, vom verifica, vom verifica amendamentul 42, am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 55. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 56 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 60 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 pentru, 2 împotrivă și 5 abțineri. versetul 15. Tutunul. Raportul lui Metin Kazak. Amendamentul care sunt uh, deciziile mele cu privire la inadmisibilitatea anumitor amendamente, așa că vor, vom începe cu vom începe așadar cu amendamentul Mi s-a cerut să îmi citesc propria decizie. Este vorba de anumite amendamente 9 amendamente care, se, care vizează aspecte pur mitologice, așa că le declar inadmisibile. Este vorba de amendamentul 160, deci de la 160 până la 169. Să se consemneze. Începem așadar. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 53-54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica. Vom verifica 57. Am deschis votul. And the vote is... Am închis votul. Se adoptă. Am votat 57 aici. Trecem la 58. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem acum să votăm amendamentul de compromis numărul... Sau vom vota 58 mai întâi. Votăm pentru 58. S-a deschis votul. S-a deschis votul la 58, s-a închis votul. Ca să știm. Trecem la amendamentul de compromis numărul 3 pentru, împotriva, abțineri. Nu sunt sigur, vom vota la amendamentul de compromis numărul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la 61. Nu ci la 65. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66, 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă. Aș dori să repetăm votul, nu am văzut liberalii. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica amendamentul 70. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 și... Ce să verificăm? 73? Vom verifica 73, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vom verifica 74. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Trecem la 75 pentru. 75 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vom verifica. Verificăm 76, am deschis votul. Acum am deschis votul, acum l-am închis. Se respinge. Trecem, trecem acum la amendamentul de compromis 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. S-a cerut o verificare la 88, am deschis votul, 88. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica 95. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Trecem la 102. Pentru. 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vom verifica 102. Am deschis votul. Am închis votul. Oh Trecem la 103 pentru, împotriva abțineri se respinge. Acum avem amendamentul compromis 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica amendamentul de compromis 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 115, 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, and 97. Yes, true. 96, 95 was rejected. 95 was rejected. So 96 ah, I'm called the attention that mi s-a atras atenția că deoarece 95 a fost uh, respins, trebuie să votăm 96 și 97, așa că ne întoarcem la amendamentul 96. Votăm 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge și și 97 acum, sau vom vota 96, s-a deschis votul. S-a închis votul. 97, 96 se respinge. Acum 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Unde rămăseserăm înainte? 114. Osta 115 de fapt. La 114 am votat deja, la 115 am votat deja. Haideți să repetăm 115, nu sunt sigur. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Să verificăm. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, Abțineri? Vom verifica. Vom verifica 126. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vom verifica la 137. Am deschis votul. Am închis votul se, resp- se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica 138. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 3 in favor. Against. 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, Haideți să verificăm electronic. Compromisul 9. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. 149 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 152 devine caduc. 154 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abține. Nu, spune președintele și acesta devine caduc, atunci trecem la compromisul 10. Da. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. doi pentru împotriva, abțineri, se respinge. 173 pentru. Verificăm totuși 172. Vot deschis. Votul e acum închis. Într-adevăr, e adoptat. 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 174 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 174, verificare electronică. Pot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Compromisul numărul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm 177? Bine, vot electronic atunci la 177. Votul e acum închis și se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 180 pentru, împotriva abțineri respins. Verificare electronică la 180, votul este acum deschis. Vot închis și 180 este respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru împotriva țineri se adoptă. 189 pentru împotriva abțineri se respinge. 190 pentru împotriva abțineri se adoptă. 191 pentru împotriva abțineri se adoptă. 193 și 194 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 195 și 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 197-198 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 200, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 201 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 202 și 203 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 204 și 205 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 206 și 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 208 și 209 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificare electronică la 208 și 209, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. 210 pentru împotriva abțineri respins. 211 pentru împotriva abțineri respins. 212 pentru împotriva abțineri respins. 213 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. La 213, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. 214 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 217 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 222 pentru, împotrivă, Abține. respins. Compromisul numărul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. doi pentru, împotrivă, abțineri, respins. 233 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 234 pentru împotriva abțineri se adoptă. 235 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru împotrivă abțineri respins. Verificarea electronică la compromisul 12. Vot deschis. Vot închis. Și, într-adevăr, se respinge. Trecem la considerente. Considerentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificare electronică. Considerentul 8. Vot deschis. Votul este închis. Respins. 9 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificare și la compromisul 13. Vot deschis. Votul e închis. Respins. Numărul 11 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificare electronică la 17. Vot deschis. Votul e acum închis. Respins. Douăzeci. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Verificare. Vot electronic deschis. La 20. Votul e închis. Respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 22 pentru împotrivă, țineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă, abține, se adoptă. 24 scuze, 28 președintele pentru împotriva abțineri respins. 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, respins. Treizeci și unu, verificare electronică, vot deschis. Votul e închis. Amendamentul 33. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 40 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, respins. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru. Doriți o verificare electronică la 43? Da. Vot electronic deschis. Votul e închis. Se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abține, adoptat. 46 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri, respins. 48 pentru, împotriva abțineri, respins. 50 pe părți 3 părți Prima parte, se adoptă. A doua pentru împotriva obțineri, se adoptă. Partea a treia pentru împotriva obțineri, se adoptă. Vot final electronic. Votul e deschis. Și votul e acum închis. 15 pentru, 12 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Haideți acum să trecem la următorul punct. Numărul 16 pe ordinea de zi. I will pass it to you when we come to it. Sorry for the delay. No problem. Fascinating experience. <laughs> Uh, item 16. Trecem așadar la punctul 16 de pe ordinea de zi. Votare, drepturile de autor și drepturi conexe. Amendamentul 46 pentru Amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri. În ce scuze, spune președintele. Revenim. Există și un amendament oral din partea grupului ECR. La amendamentul 46 și sunt informat că autorii nu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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cincizeci și Haideți să votăm electronic. Vot deschis. Iar acum votul e închis și se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 67 pentru împotriva abțineri se adoptă 68, pentru împotriva abțineri se adoptă 72, pentru împotriva abțineri se adoptă 75, pentru împotriva abțineri se adoptă 76, pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 2, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm electronic. Vot deschis la 82. Votul e acum închis. Respins. 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri, respins. 85 pentru, împotriva abțineri, respins. 89 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificare totuși electronic la 89. Vot deschis. Votul este acum închis. Respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri, respins. 95 pentru, împotriva abțineri, respins. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri, respins. 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri, respins. 101 pentru obținere. Uh, respins 11 pentru potriva abțineri se adoptă 103 pentru împotriva abțineri se adoptă 105 pentru împotriva abțineri se adoptă 12 pentru împotriva abțineri se adoptă 107 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva abțineri, respins. 114 pentru, împotriva abțineri, respins. Verificare electronică la 114. O deschis. Vot închis. Și se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, nu ce spune președintele 15 devine caduc. 116 pentru împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru împotriva abțineri respins. 120 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 în două părți. Partea 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare electronică la 23, vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final. Vot electronic deschis. Votul e acum închis. și adoptat cu 23 de voturi pentru, nici uh, una împotrivă, 4 abțineri. Trecem la punctul 17. Jadot. Yannick Jadot. Domnul Jadot. Dans, euh, dans cette séance de vote, on a vu beaucoup de... Euh, Au existat multe amendamente respinse considerate ca fiind neacceptat în comisie. Poate că ar trebui să mai discutăm în reuniunea coordonatorilor asupra metodei de a lua decizii vizând amendamentelor, pentru că, iată, astăzi multe amendamente au fost uh, respinse, însă amendamentul 10 chiar nu înțeleg de ce a fost respins. Se referă la coerență și prima dată constat că uh, această comisie respinge aspecte ținând de coerență, care sunt aspecte transversale. Aș contesta, deci, respingerea acestui amendament. Repet, numărul 10. Deci, um, to consider this amendment as... Da, am considerat că acest uh, amendament este inadmisibil. S-a obiectat acestei decizii. Mai dorește cineva să obiecteze la decizia mea? Dacă nu, haideți să trecem la punctul 17, spune domnul președinte. Nu. Are cuvântul raportorul. Domnul Des, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi votez, votez pentru prima dată aici în Comisia INTA și mă surprinde această decizie de a considera un amendament ca fiind inadmisibil, pentru că acest lucru nu se întâmplă la Comisia Agri. Nu am auzit uh, niciun uh, argument relevant din acest punct de vedere și chiar vă rog și eu să fiți de acord cu votarea amendamentului 10. Uh, <clears throat> two remarks first. Uh, Câteva remarci. În primul rând, inițiativa de a considera ca un număr de amendamente să fie inadmisibilă nu mi-aparține mie. Această propunere a fost făcută de alți membri acestei comisii. În al doilea rând, justificarea deciziei mele poate fi regăsită în decizia pe care o aveți la dispoziție. Aceste amendamente nu au nimic de a face cu subiectul respectiv. Deci, decizia a fost luată și este respectată. Și acum trecem la vot. Deci votăm punctul 17 de pe ordinea de zi și începem cu amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva ținerii. Se respinge.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 Votăm amendamentul 13 în forma sa modificată prin amendamentelor pentru, împotriva obțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 15 din nou cu un amendament oral, dacă nu există obiecții, atunci îl votăm astfel amendat. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva. Eric Jadot, din nou. Oui, monsieur le président. Domnule președinte, la acest amendament, raportorul nu a detaliat întregul amendament. S-a referit doar la faptul la participarea amendament, ă, Parlamentului Europe, European. Amendamentul meu se referă la o adiție la acest ă, amendament și ar trebui votat ca atare, vă rog frumos. Do you agree Sunteți de acord cu această cerere din partea domnului Jado? Da. Trece amendamentul 16. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentele acum. Primul amendament, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votul final acum. Nu? Verificăm. Verificăm amendamentul 8 de la considerente să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final acum. S-a deschis votul. S-a închis votul final. 25 de voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotriva. Trecem acum la punctul 18 de pe ordinea de zi. Ultimul vot de astăzi. Începem votul cu amendamentele 50 și 51. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, să resping. Verificăm, verificăm amendamentele 50 și 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să resping. Amendamentul 52. Cine este pentru împotriva? Amendamentul 52. Cine este pentru împotriva abțineri să respinge. Amendamentul 53, cine stă pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 54, pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 55, Cine stă pentru? Împotriva. Abținări se respinge. 56. Cine stă pentru? Împotriva abținări se adoptă. 50. Verificăm. Verificăm și amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum amendamentul 57. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 58, cine stă pentru, împotriva țineri se adoptă, același rezultat. 59, comandament oral, nu există nicio obiecție acestuia, atunci îl votăm astfel. Modificat amendamentul 59, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm și amendamentul 60, s-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 61 pentru. Împotriva abțineri să respingem. 62. Vot pe părți. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotriva abținerii. se adoptă. Verificăm, verificăm a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63. împreună cu amendamentul 98, nu? Da. Deci amendamentul 63, cine stă pentru, împotriva abțineri, se respinge. Șaizeci patru. Împreună cu amendamentul 65 și 66, toate trei identice. Cine stă pentru, împotriva ține, se adoptă. Amendamentul 6 cu amendament oral, dacă nu există nicio obiecție acestea, atunci îl votăm în, așa, în această formă. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 69. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 70. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 72. Nu? Este caduc. La fel și 71. Continuăm așadar cu 74. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți să repetăm, vă rog, votul. 74. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Nu, verificăm electronic 74, s-a deschis votul. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 75. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 76. Cine stă pentru împotrivă se adoptă. 8. Împreună cu 77. Cine stă pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 78. Cine stă pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Amendamentul 79, cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. 80, cine stă pentru împotriva abțineri se respinge. Continuăm cu 81. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 81. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 88. Cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. 89. Cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 89. S-a închis votul. Clar. Respins. Amendamentul 90. Pentru, împotriva abțineri, să respinge. Amendamentul 91. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm și amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 92. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 93. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 94. Cine stă pentru? Pentru 94. Împotriva abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm și amendamentul 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4, nu? Nu, a fost retras. Continuăm cu amendamentul 95. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, să respingă. Verificăm și 95, da? Foarte bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amenamentul 9, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 96 și 97, cine stă pentru? Da, aveți dreptate. 98. Votăm 98. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 99 și 100, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. Amendamentele 101 și 102, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. Amendamentul 103 a fost votat deja, nu? Nu. Deci votăm 103. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 Amendamentul 104. Cine este pentru? Nu, este caduc. Haideți să sărim La considerente, la amendamentul 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 16. Pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Nu. Este caducă. Atunci continuăm cu 17. Cine stă pentru? Împotriva țineri să respingă? 18. Cine stă pentru? Împotriva țineri să respingă? Amendamentele 19, 20 și 21 împreună. Nu, doar amendamentele 19 și 20 împreună. Cine stă pentru? Împotriva abțineri sunt respinse. Amendamentul 21, cine stă pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul de compromis 6 a fost votat deja. Sărim până la amendamentul 26. Cine stă pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27 pe, pentru împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cu un amendament oral există obiecții acestea? Nu. Atunci îl votăm astfel modificat. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Mi se spune că trebuie să votăm amendamentul 30. Să mergem înapoi, să revenim la amendamentul 30 al doamnei Căstingăr. Cine stă pentru împotriva abțineri? Se respinge. Verificăm. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Continuăm amendamentele 37 și 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt respinse. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a mai așteptăm pe cineva de la socialiști să voteze? Acum s-a închis votul. Respins. Continuăm cu amendamentul 40. Cine este pentru? 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 42. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Could you tell me? Yeah, hold on a second. 44. Trebuie să votăm 44. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 5. Da. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45 acum, nu? Da. Cine stă pentru, împotriva, abținări, se respinge. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abținări, respins. Amendamentul 48 pentru, împotriva, abținări, respins și acesta. Amendamentul 46, cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 49, cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 12, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 voturi pentru, 8 împotriva, 4 abțineri. și vă asigur că și data viitoare voi considera un număr mai mare de amendamente ca fiind inadmisibilă. Am ajuns la sfârșitul voturilor. Ja, preține, este welcome.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 May you settle down, please? Vă rog să vă liniștiți, vă rog să vă așezați. Okay. Well, item 19. Continuăm cu punctul 19 de pe ordinea de zi. În stânga mea avem un oaspete pe domnul Ken Ash, directorul Direcției pentru Comerț și Agricultură la OCD. Bine ați venit la comisia noastră. Dumnealui va discuta despre subiectul comerțului cu valoare adăugată. în lanțurile valorice globale. Um, He's here today to present one of the major works. El a venit să ne prezinte unele dintre cele mai importante dosare la care lucrează OCDE-ul împreună cu Organizația Mondială a Comerțului cu privire la lanțurile valorice globale. Proiectul lor este de a pune la punct o bază de date cu privire la indicatori asupra comerțului cu valoare adăugată. Pe baza acesteia, OCDE-ul va face și mai multe recomandări de, politic, de politici. Este un subiect pe care l-am uh, atins deja în trecut și cu alți invitați. De este prima oară când avem uh, un uh, interval de timp dedicat acestui subiect. Aveți cuvântul, domnule Ash. Aveți 15 minute. Bună dimineața tuturor! În următoarele 15 minute am să vă împărtășesc câteva dintre rezultatele noastre în uh, munca pe care am depus-o împreună cu Organizația Mondială a Comerțului. Apoi voi vorbi puțin despre ceea ce credem noi că sunt implicațiile foarte importante asupra politicilor în comerț. În primul rând, ce este comerțul cu valoare adăugată? Practic este o bază de date ce conține estimări statistice ale valorii care se adaugă pe țară și pe industrie în producția bunurilor și serviciilor. Aceste date sunt generate din uh, tabele naționale de intrare-ieșiri, precum și din tabele naționale de resurse și utilizare. Aceste informații naționale sunt coroborate cu uh, informații prin fluxul comerțului internațional bilateral. La ora actuală acoperim 57 de țări, 18 industrii pentru anii 1995, 2000, 2005 până în 2009 și include toate țările, toate statele membre UE, precum și agregatul EU27. Noi încercăm să aflăm unde se adaugă valoare, practic unde se generează venit de către țări în momentul în care acestea fac comerț între ele. De ce facem acest lucru? Informațiile tradiționale privitoare la comerț sunt măsurate în uh, valori brute și nu arată întreaga imagine. Nu apare valoarea adăugată. Noi am, am separat valoarea adăugată națională de cea internațională în exporturile brute. În acest grafic puteți vedea că în medie pentru Uniunea Europeană aproximativ 85% din uh, Exportul reprezintă valoarea adăugată la nivel național și 15% la nivel internațional. Se constată că există economii foarte mari sau bazate foarte mult pe resurse. Acestea tind să aibă, în general, o proporție mai mare a valorii adăugate naționale în exporturile lor. În stânga observați că sunt anumite economii mai integrate în lanțurile valorice globale și se bazează mai mult pe valoarea adăugată importată. Apoi au loc anumite activități naționale și se ajunge la alte exporturi. Să luăm cazul Chinei. Este de trei ori mai dependentă de importurile străine la ora actuală decât acum 14 ani. Turcia, India, Corea, de două ori, sunt, mai, sunt de două ori mai integrate în lanțurile valori, valorice globale în prezent. Adevărata importanță a lanțurilor valorice, a integrării crescute a piețelor și așa mai departe, pentru a crește competitivitatea și productivitatea și pentru a duce la un succes mai crescut al comerciantului internațional. În acest sens, aș dori să vă dau exemplul electronicelor. De exemplu, China este un exportator foarte mare de electronice, însă 40% din valoarea adăugată a exporturilor sale provine din alte țări. La fel este cazul și cu Corea. Dacă e să luăm cazul echipamentelor de transport în următorul grafic, în Uniunea Europeană, per total, Aproximativ 15% din exporturile dumneavoastră vin din uh, um, valoarea adăugată generată în afara UE. Dacă e să luăm uh, statele membre unul câte unul, avem proporții și mai mari, Germania, Franța și mai departe. Aproximativ o treime din valoarea adăugată din exporturile respective, din acele țări, provine de altundeva. Pe scurt, mașina germană sau mașina franceză este 35% nu germană sau nu franceză. Importanța industriilor dumneavoastră de prelucrare în acest caz este foarte mare în ceea ce privește dependența de bunuri din exterior. Aici nu este vorba de o teorie filozofică sau de altceva, sau altceva. Este o descriere a fluxurilor comerciale actuale. Noi descriem felul în care piețele sunt interdependente și acest lucru se reflectă asupra producătorilor și asupra consumatorilor care doresc cele mai bune bunuri și servicii pe care le pot obține. La ora actuală, comerțul actual în bunuri reprezint, la nivelul în comerțului actual în bunuri, 70% reprezintă intermediari. Și acest lucru este încă un exemplu al uh, gradului de dependență al economiilor noastre de altele. Urmează un uh, diapozitiv extrem de complicat, nu vreau să insist prea mult, vreau doar să ilustrez faptul că putem merge la un nivel mai profund în ceea ce privește înțelegerea valorii adăugate și cum afectează aceasta interdependența piețelor. Ce ilustrăm aici? Tot pentru sectorul transportului, sursa valorii adăugate în exporturile UE pe regiune și pe industrie. În alte cuvinte, majoritatea valorii adăugate, după cum apare în acest uh, diapozitiv, în Uniunea Europeană, la nivelul exporturilor, se adaugă, nu veți fi surprinși, tocmai în sectorul transporturilor. Dar 10% din exporturile de echipament de transport. Aici mai intră mineritul, chimicalele și mineralele, metalele de bază și așa mai departe. Toate acestea contribuie și ele, toate aceste industrii contribuie la sectorul transporturilor. Mai interesant, în partea dreaptă a graficului, există un anumit grad de dependență și de servicii în uh, exportul cu succes al uh, acestor echipamente. Aici este vorba de uh, vânzare angro, de transport și comunicații, finanțe și așa mai departe. În opinia noastră este important să pot explica astfel anumite fenomene legate de mărimea serviciilor în, ec- în economiile noastre. Trecem la următorul diapozitiv și aici arătăm faptul că dacă să analizăm tendința în timp, serviciile devin din ce în ce mai importante. Există o diversitate mai mare în resursele regionale ale intrărilor de valoare adăugată externă în sectorul transportului. În ceea ce privește implicațiile asupra politicilor comerciale, pe scurt, noi nu arătăm care sunt tarifele aplicate de respectivele țări, ci tarifele cărora trebuie să le facă față Două aspecte aici doresc să menționez. În general, nivelul tarifelor în prelucrarea bunurilor sunt destul de scăzute. Nu veți fi surprinși. Sunt mult mai înalte în agricultură. În acest grafic arătăm încă ceva. Firmele trebuie să facă față tarifelor, dar mai este vorba și de o anumită povară care se impune firmelor. Cu privire la valoarea adăugată națională a exporturilor lor. În alte cuvinte, dacă exportăm 10 unități, din care 5 sunt unități uh, de valoare adăugată națională și 5 internaționale, atunci orice taxă impusă asupra celor 10 unități sunt plătite și asupra celor cinci. Deci este vorba de o dublare. Creșterea poverii efective este măsurată la acest nivel. În acest grafic nu apare acest lucru, deoarece bunurile și serviciile trec granițele de mai multe ori. De aceea chiar tarifele mici pentru prelucrare și tarifele mari pentru agricultură sunt plătite de mai multe ori chiar și un tarif de 2-3 ori, de 2 la, sau 3% aplicat de 4 ori, crește. Aceeași uh, situație se află și la restricțiile la export. Nu voi vorbi pe larg despre acest subiect. Nivelul de interdependență a piețelor la ora actuală, odată cu emergența lanțurilor valorice globale, se coroborează cu faptul că anumite tarife sunt plătite de mai multe ori și încă un lucru important este următorul. Există anumite proceduri la nivelul frontierei inutile. Organizația Mondială a Comerțului se referă la facilitarea comerțului, însă aici este vorba de anumite ineficiențe la nivelul vămilor și la nivelul frontierelor. Noi la OCDE am identificat pentru 133 de state 16 indicatori de facilitare a comerțului. Proceduri uh, de pre-clearance, documente necesare, cât de, cât de automatizat este procesul și așa mai departe. Așadar, 133 de țări, 16 indicatori negociați la OMC, Noi am identificat costurile și oportunitățile de a scădea costurile pentru toate aceste țări. Există oportunități de reducere cu 10 până la 16%, 1% în costuri comerciale, adică aproximativ 40 de miliarde de dolari americani pe an. Dintre acestea, două o treimi ar merge la țările în curs de dezvoltare. Sunt oportunități imense de a reduce costurile inutile și de a oferi beneficii țărilor în curs de dezvoltare. Este una dintre negocierile de bază care încă se află în curs de negociere la OMC. Mai există câteva costuri dincolo de frontieră, în anumi, în, uh, sub forma anumitor măsuri netarifare, bariere netarifare. Unele pot fi necesare, unele poate că nu sunt necesare. Voi reveni asupra lor. Mai sunt și costuri impuse în țările mai puțin dezvoltate, din cauza anumitor constrângeri fizice, în ceea ce privește capacitatea de aprovizionare. Aici este vorba de investiții insuficiente. Furnizorii, așadar, se află în dificultate când e vorba să ajungă la punctul de frontieră. Aș dori să mă refer un pic la servicii. În opinia noastră, această descoperire este cea mai importantă. Serviciile reprezintă aproximativ 24% din uh, comerțul global și în ceea ce privește valoarea adăugată, reprezintă aproximativ 40% din comerțul total. Există o proporție foarte mare de servicii care sunt conexe industriei de prelucrare și exporturilor. Proporția serviciilor în comerț pentru anumite țări este mult mai mare. De exemplu, pentru Uniunea Europeană, serviciile reprezintă efectiv mai mult de jumătate din exporturile dumneavoastră. În anumite țări, proporția este și mai mare. Tendința este de creștere în timp. Rombul din mijlocul Um, barei reprezintă 1995, iar vârful barei din grafic reprezintă anul 2005. Iată așadar tendința de creștere. Există implicații foarte mari pentru creșterea eficienței sectorului dumneavoastră de servicii. Acest lucru se poate face la mai multe nivele, la mai multe niveluri mm, și se pot înregistra progrese semnificative. Să trecem la ultimul diapozitiv. Este important să recunoaștem că lanțurile valorice globale oferă oportunități, dar aduc cu sine și anumite constrângeri și pot duce la costuri, mai ales în economiile mai puțin dezvoltate. Este incredibil de important să ne ocupăm de aceste oportunități, să încercăm să eficientizăm costurile comerțului. Astfel, nu se generează practic nimic nou decât dacă există un răspuns la nivelul furnizorilor. Decât dacă industriile dumneavoastră pot să profite de aceste oportunități noi. Este adevărat mai ales în economiile mai puțin dezvoltate, Acolo, stabilitatea macroeconomică, infrastructura fizică, statul de drept nu sunt aplicate în, pe deplin. Trebuie îndeplinite toate aceste condiții. În anumite economii mai puțin dezvoltate este nevoie de mai multe investiții în forță de muncă, în oameni, în educație, în infrastructură fizică, într-o piață a forței de muncă mai activă, în protecție socială și așa mai departe. Mesajul meu de bază este că dacă, sunt, dacă ați fi o firmă într-o economie dezvoltată și dacă comerțul ar fi mai deschis, atunci ați avea oportunități foarte mari. Poate nu întotdeauna, deoarece există anumite constrângeri, deschiderea comerțului trebuie să fie însoțită de investiții publice strategice iar acestea variază foarte mult de la țară la țară. Baza de date cuprinde 57 de țări. Asta înseamnă că sunt excluse mai mult de 100 de alte țări. Cuprinde 18 industrii. Am dorit să analizăm și alte țări, am dorit să mergem mai în profunzime decât uh, aceste 18 industrii și în, următorile, în următoarele luni și în următorii ani dorim să facem aceste lucruri. Dorim să analizăm și alți indicatori. De exemplu, ne referim doar la venitul generat în țările dumneavoastră și în țările respective și la valoarea adăugată. Dorim să analizăm și calitatea locurilor de muncă create, precum și locurile de muncă create. Sperăm ca în următoarele luni să putem pregăti anumite estimări. Astfel vom putea vedea ce au nevoie să facă țările mai puțin dezvoltate pentru a se adapta realității lanțurilor valorice globale. Vă mulțumesc pentru atenție. Before going, uh... Președintele, mulțumesc. Înainte de a le da cuvântul colegilor mei pentru a vă adresa niște întrebări, aș dori să vă reamintesc că o nouă carte tocmai a fost uh, prezentată la finele lunii mai, pe 28 mai mai precis, care se numește Economii interconectate beneficiind de lanțurile de valori globale. Este o publicație a OCDE. Întrebări, comentarii, stimați colegi? Orie Ber. Am notat că începe o relocalizare industrială în America de Nord și puțin și în Europa. Este doar uh, o dorință sau e o tendință reală de restructurare a lanțului valoric în beneficiul țărilor occidentale deja dezvoltate? Iată întrebarea mea. Mulțumesc, Henri, spune președintele. Domnul Bert Lange acum, tot din partea SND. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ultimul aspect este deosebit de interesant pentru un social-democrat, desigur. Dacă există efecte pozitive în urma schimburilor comerciale și dacă tocmai într-o economie globală aceste efecte sunt mai puternice, atunci se pune întrebarea cine profită în urma acestora. Dacă avem un PIB mai mare, avem și venituri financiare mai mari la dispoziție și atunci este vorba în primul rând de un uh, profit pentru întreprinderile globale și dacă acest lucru este adevărat, oare în ce direcție merg investițiile făcute de acesta și mă întreb dacă aceste investiții se reflectă și în crearea de locuri de muncă. Yannick Jadot. Dacă e să ne îndreptăm către această abordare a repartizării comerțului mondial și a valorii adăugate, cum integrăm mizele ce vin din dreptul muncii, respectiv dreptul mediului. Strategia de atragere a investițiilor apare uneori această dorință de a reduce cadrul legislativ care împovărează asupra companiilor și activităților lor. Deci ne-am putea imagina că această nouă abordare ar putea favoriza și o reducere sau chiar o concurență uh, a cadrelor legislative, cum spuneam, pentru dreptul muncii sau al mediului. Și aș dori să aflu opinia dumneavoastră asupra acestui punct. Apoi, în ce măsură faceți legătura între această abordare susținută și de OMC și uh, mizele ce ne vin din partea abordării multilaterale? Pentru că pare să uh, consolidați aspectele regionale în detrimentul celor globale. I want to thank for this... Domnul Schulz, cred că a fost o informare foarte interesantă, dar încercați cumva să ne explicați că odată cu parteneriatul transatlantic de investiții va apărea o schimbare semnificativă a fluxurilor comerciale, adică o scădere a pieței interne, cumva, a fluxurilor comerciale interne în favoarea fluxurilor comerciale transatlantice și în acest fel ar apărea o scădere a schimburilor de bunuri și servicii în interiorul UE, urmând să apară un tablou diferit în funcție de statele membre, unele fiind mai afectate decât altele de uh, această orientare transatlantică. Uh, cifrele pe care le-ați prezentat sunt foarte interesante și cum le poziționați în perspectivă? dacă chiar va apărea un, uh, o valoare adăugată uh, a, comercială, în special pentru IMM-uri, ce înseamnă pentru acestea în UE, care va fi efectul asupra piețelor. Și mă gândesc în special, în special la IMM-urile din țări în curs de dezvoltare sau țări emergente. În al doilea rând, cu orientarea către o folosire consolidată a energiilor regenerabile și așa mai departe, adică toate aspectele ce țin de mediu, a restructurării industriei și economiilor de UE, aveți cumva niște criterii cu care lucrați în acest sector, în munca dumneavoastră de cercetare? Uh, asupra uh, valorii adăugate. Din partea Comisiei Europene acum, Paolo Carsati. Yeah, thank you, sir. Sorry, I'm squatting the OECD seats. Um, first of all... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, susținem de plin eforturile OCDE în acest domeniu și uh, am încercat la rândul nostru să contribuim la acest efort. Din punct de vedere al politicii comerciale, e limpede că avem nevoie de un scenariu nou pentru schimburile noastre comerciale și aș dori să mă focalizez pe câteva puncte în care cred că avem de învățat din uh, cele tocmai ilustrate de OCD, de Ken, și așteptăm cu interes uh, și uh, datele, cifrele viitoare pe care OCD le va prezenta. Într-adevăr, opoziția între nivelul regional și multilateral este una interesantă. Uh, și e limpede că negocierile multilaterale sunt mai mult decât necesare. Dar și acordurile regionale au valoare și ar trebui continuate. Însă, ele au valoare dacă devin uh, aprofundate. Și ne referim în special la cadrul reglementar. Încercăm să vedem cum elementele regionale influențează uh, lanțurile uh, valorice globale. În al doilea rând, importanța serviciilor. Până la 55% din exporturile noastre totale au componente de servicii. Prin urmare, rolul serviciilor nu apare doar la export, ci și ca și o uh, componentă esențială a manufacturii de export, ceea ce înseamnă că atunci când spuneam că 70% din PIB-ul UE se situează în servicii și că exportăm din acestea 20%, vedem unde se situează cei 50% care lipseau din acest calcul. În al treilea rând, investițiile au importanță capitală. Ce putem constata e potențialul imens pentru a considera investițiile ca pârghia centrală în productivitate. În fine, lanțurile valorice globale au nevoie de uh, elementele de bază ale comerțului, adică aspectele vamale. Adică munca la OMC devine foarte importantă și acordul pe care încercăm să obținem asupra facilitării comerțului și scăderii uh, birocrației merge mână în mână cu uh, cercetarea făcută de OCDE. Vedem așadar în ce fel uh, agenda globală și multilaterală pe care sperăm să o încheiem în iarna viitoare se va potrivi cu elementele prezentate din partea OCDE și cu restul agendei noastre. Nu voi intra în detalii și am să las pe Ken să răspundă, dar toate aspectele ce țin la politica de comerț pe termen lung, care lipsește momentan pentru UE, și am învățat din evenimentele recente până la cele din Bangladesh, trebuie să fie acum integrate în Uh, efortul nostru și în analizele de politici pe care le facem noi la Comisia Europeană, uh, aceste elemente figurează mână în mână cu ce face OCDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aș dori la rândul meu să pun câteva întrebări. Spuneați în mod de destul de provocator ce rost mai au indicatorii atunci când bunurile pot fi uh, produse uh, și altundeva decât în UE. Mai are rost uh, uh să avem eticheta Made in? Această nouă abordare uh, arată rolul ascuns al serviciilor. Care este opinia dumneavoastră asupra încercării unor state de a negocia acorduri uh, plurilaterale în ce privește comerțul și serviciile? Ar ajuta așa ceva uh, economiile și mai ales fluiditatea uh, schimburilor comerciale? Ar putea înlătura obstacole în furnizarea de servicii? Și în al treilea rând, ați menționat rolul schemelor de facilitare a comerțului. De vreme ce aceleași uh, produse traversează frontierele mai mult de o singură dată. Uh, ca atare, barierele vamale devin mult mai importante decât în trecut. Cum vedeți acest lucru, nu ar fi important să încheiem odată acordul de facilitare a comerțului la Bali? Care va fi impactul asupra înlesnirii uh, transportului uh, bunurilor uh, peste frontiere, în cazul în care semnăm acest acord. În fine, ați subliniat importanța transportului fără transport. E clar că nu vom putea avea aceste lanturi valorice globale, însă transportul înseamnă și energie, înseamnă CO2, care este impactul asupra acestor lanțuri valorice globale, asupra emisiilor de CO2, asupra serviciilor de transport și așa mai departe, pentru că vedem că transportul devine instrumentul cheie al acestor noi lanțuri valorice. Mulțumesc foarte mult. Aveți cuvântul pentru a ne răspunde. Thank you very much, uh, all, uh... Doresc să vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări importante și interesante în același timp. O să încerc să le grupez puțin. Unele dintre ele s-au referit la problema restructurării și distribuirii beneficiilor și care ar fi implicațiile pentru piața muncii, drepturilor de a munci, asupra calității locurilor de muncă și așa mai departe. Aș dori să subliniez faptul că datele pe care vi le-am prezentat ne descriu situația. Este important să înțelegem de ce suntem în această situație. Pentru că companiile din toate statele noastre doresc să devină mai productive, doresc să-și extindă afacerile, să angajeze mai mulți oameni, să câștige mai mulți bani, să vândă mai multe produse. Și implicațiile pentru restructurarea uh, apariției acestui lanț de valori, care de fapt este rezultatul uh, evoluțiilor tehnologice, nu doar în domeniul transportului, ci posibilitatea de a muta servicii și idei peste tot pe glob uh, au o importanță deosebită. Deci, într-adevăr, suntem martorii unei uh, restructurări industriale și acest fenomen se desfășoară deja de câteva decenii. În foarte multe economii dezvoltate s-au pierdut uh, multe locuri de muncă în industria producătoare, locuri de muncă care uh, s-au mutat în Asia de exemplu. Și există mai multe motive pentru a explica acest fenomen. Însă, ce rămâne în continuare în economiile noastre, economiile mai dezvoltate sau modul în care economiile noastre s-au adaptat se leagă de servicii. Nu am, din păcate, datele relevante pentru Statele Unite ale Americii, dar pot să vă spun că toate, toate locurile de muncă nou generate în ultimii 10 ani se regăsesc în sectorul uh, serviciilor. Da, se pierd zeci de mii de locuri de muncă în producție, însă acestea sunt înlocuite uneori cu mai puține, e adevărat, dar uh, locuri de muncă mai calitative. Tot în producție și întotdeauna cu multe alte locuri de muncă mai bune din punctul de vedere al salariului, al uh, condițiilor de muncă în sectorul uh, serviciilor. Deci, într-adevăr, are loc un proces de restructurare. Și am uh, lucrat cu alte nouă organizații interna- internaționale, inclusiv Organizația Mondială a Muncii. Am analizat care este relația între schimburile comerciale, creștere economică și uh, ocupare. Nicio țară nu s-a putut dezvolta fără să se integreze pe piața global, globală. Deci dacă îți dorești creștere economică, dacă îți dorești noi locuri de muncă, locuri de muncă mai bune pentru copii, copiii tăi, atunci această integrare este inevitabilă. Distrib- Cred că un punct cheie se leagă de distribuirea beneficiilor și aici, intervină, aici intervin politicile complementare, pentru că dacă doar deschizi piața, cineva doar va beneficia și creșterea economică nu va fi suficient de repartizată. Pentru acest lucru avem nevoie de ceea ce numim noi politici complementare pentru a asigura că aceste beneficii sunt cât mai repartizate, pentru a ne asigura că cei care participă la piețe mai deschise pot face acest lucru și apoi pentru a ne asigura că cei care nu pot participa pe aceste piețe mai deschise sunt ajutați din alte punct de vedere. Și din nou, nu există un uh, răspuns simplu, însă de departe cea mai bună investiție pe care o pot face guvernele este în educație, în pregătire, în repregătire profesională, în căutarea de locuri de muncă și uneori în uh, asistarea afacerilor de a crea locuri de muncă. Deci nu este vorba doar de deschiderea la schimbări, uh, schimburi comerciale. Guvernele trebuie să se asigure că beneficiile acestor schimburi sunt cât mai sunt repartizate în mod cât mai egal, astfel încât uh, întreprinderile și persoanele să poată profita de noile oportunități apărute. Implicațiile acum asupra mediului înconjurător sunt complexe și nu voi pretinde că aș putea să răspund la toate îngrijorările dumneavoastră. Însă, în termen general, haideți să, ne, să luăm ca exemplu agricultura. În general, este mai bine să produci anumite lucruri acolo unde există uh, motive uh, economice și apoi să le muți, să le transporti de la locul uh, producției acolo unde este nevoie. Acest lucru este valabil nu doar pentru un bloc cum este Uniunea Europeană, ci pe plan global. pentru că dacă suntem cu toții autarhici și nu există un, un schimb comercial, acest lucru probabil nu va avea beneficii nici pentru mediul înconjurător. Și apoi, care ar fi cea mai bună abordare? Una multilaterală sau una regională? Cred că nu există nicio îndoială că abordarea multilaterală este întotdeauna cea mai bună, însă ce se întâmplă când uh, aceasta se blochează, când vedem că guvernele se bazează mai mult pe o abordare uh, plurilaterală sau regională? Și acum, în legătură cu acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, cred că cred că ex- există această abordare de a crește PIB-ul global. Este un lucru pe care și-l dorește toată lumea. Și negocierile între Uniunea Europeană și SUA acoperă doar 100% din PIB-ul global. Ar fi mai bine dacă ar fi mai mult de atât, dar aceasta este situația. Deci, aceste negocieri sunt importante din acest punct de vedere și cu cât, cu cât un uh, acord de liber schimb este mai cuprinzător, mai ambițios, cu cât se examinează și punctele sensibile care nu fuseseră rezolvate până în momentul respectiv, cu cât merge dincolo de măsurile impuse la frontieră care implică anumite costuri pentru schimburile de bunuri și de servicii, cu atât este mai bine. A existat deja de mulți ani un uh, interes uh, legat de prevederile multilaterale în asemenea acorduri, dacă discuțiile între Uniunea Europeană și Statele Unite, care tocmai acum au început, vor reuși să facă progrese și în alte puncte nemișcate până acum, atunci potențialul de a stabili un nou standard când vine vorba de acordul de liber schimb este mai mare. Deci nu știu dacă toate aceste puncte vor fi rezolvate, însă există potențialul de a merge pe noi căi și din această perspectivă cred că discuțiile trebuie sprijinite și noi am încuraja uh, purtarea lor și indiferent de rezultatul uh, final, acesta trebuie să fie cât mai deschis, să permită participarea cât mai multor uh, actori. Acest uh, acord uh, sunt sigur că va avea consecință și pentru sistemul multilateral de schimburi comerciale. Foarte multe din măsurile care nu țin doar de frontieră sunt importante. De exemplu, dacă Uniunea Europeană și Statele Unite depășesc diferențele de reglementare, pentru că toate aceste uh, Uh, prevederi nu țin de reglementare. Deci nu trebuie să, să, faci, să fii parte a acestui acord pentru a beneficia de el până la urmă. Este vorba, de exemplu, de măsuri care combat corupția, măsuri legate de investiții, care duc până la urmă la reducerea costurilor care vor fi în beneficiul Uniunii Europene, a Statelor Unite, dar și în beneficiul altor uh, actori globali. made in acum. Nu știu dacă mai uh, are rost să mai, să mai ai a, a, această etichetare. Cred că lista ar fi prea lungă și nu ar mai avea loc <laughs> pe eticheta mică de pe un uh, tricou, de exemplu în legătură cu mm, acordurile referitoare la serviciile internaționale, din nou, nu este cea mai bună opțiune. Dacă am reușit să liberalizăm serviciile în cadrul OMC, ar trebui să facem acest lucru. Dacă eșuăm, desigur, avem alte opțiuni pentru a merge înainte. Din nou, poate fi un aranjament plurilateral sau unul ambițios uh, regional. Noi ne-am dorit să avem întotdeauna abordare cât mai deschisă, lipsită de discriminări care să, participe, care să permită cât mai mulți participanți. Acordul de facilitare a comerțului și acesta, și acesta este foarte important. Situația poate părea a fi una ușoară, pentru că negociem de fapt calendarele de a reduce lipsa de eficiență la granițele noastre. Deci, aș negocia împreună cu dumneavoastră reducerea taxelor uh, pentru firme, atât la importuri cât și la ex- exporturi. Cred că am putea face acest lucru într-un context multilateral, pentru că beneficiile sunt majore, nu este deloc complicat din punct de vedere administrativ și am spus deja, am uh, identificat pentru 133 de state care sunt posibilitățile, am evaluat costurile punerii în aplicare acestor măsuri de facilitare a, a comerțului, nu este vorba de costuri uh, mari și există foarte multe fonduri disponibile pentru asemenea uh, măsuri. Avem costuri reduse, beneficii imense pe de altă parte. Deci, cred că este un lucru pe care l-am putea pune în vigoare într-o perioadă scurtă de timp. Și apoi, ultima remarcă și încerc scuze dacă nu mă referi la toate întrebările puse. Ultimul punct se referă la importanța politicilor uh, complementare pentru țările dezvoltate, pentru a se asigura că beneficiile uh, sunt cât mai bine repartizate, însă un lucru și mai important și doresc să subliniez acest lucru pentru țările mai puțin dezvoltate și pentru foarte multe întreprinderi mici și mijlocii din toate țările, nu este un mecanism automat. Este nevoie de anumit comportament, în anumite cazuri va fi nevoie de noi investiții, uh, indiferent că este vorba de investiții în uh, pregătire profesională sau investiții în uh, infrastructură concretă, în poduri, în drumuri, în tehnologii deci avem mai multe, totuși, de, avem nevoie de mai mult decât deschidere pentru schimburi comerciale. Însă situația depinde de la țară la alta. Fiecare țară trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea, productivitatea, atât pe plan uh, național cât și pe plan uh, internațional. Mă opresc aici și dacă nu am răspuns la vreo întrebare, îmi cer scuze, voi reveni, poate. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această discuție excelentă și pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui punct atât de important. Foarte bine. Trebuie să mergem mai uh, departe pentru a ne respecta calendarul întâlnirii noastre. Acum trecem la schimbul de opinii privind uh, tratatele de investiții bilaterale, un schimb de opinii cu Comisia Europeană. Punctul 20 de pe ordinea de zi. Știți foarte bine că Uniunea Europeană are competență exclusivă, în urma tratatului de la Lisabona pe marginea uh, acestui subiect. Anul trecut am adoptat uh, regulamentul de de caducitate când vine vorba de acest subiect. Este evident că aceste acorduri trebuie examinate din punctul de vedere al temeiului juridic după ce Uniunea Europeană este competentă pe marginea lor. Deci trebuie să luăm o decizie și să vedem ce se întâmplă și cu aceste uh, tratate de investiții uh, bilaterale, pentru că această clauză de anterioritate se referea doar la acordurile cu, încheiate cu statele terțe. Leopold Robinaci de la DG Trade este alături de noi pentru a discuta acest subiect. Aveți cuvântul. Thank you, thank you, professor. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Ați pus două întrebări. Ce face comisia, în primul rând? Aș dori să încep cu punerea în aplicare a regulamentului privind uh, anterioritatea aranjamente tradiționale pentru sta- uh, tratatele de investiții bilaterale ale statelor membre. Acest regulament prevede mai multe lucruri. În primul rând, lista acestor tratate bilaterale de investiții semnate înainte de Tratatul de Lisabona, trebuie să fie publicată în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Acest lucru s-a realizat la termen, așadar că acum avem toat, lista tuturor acestor tratate cărora se aplică anterioritatea, conform regulamentului. Apoi, mai există un mecanism prin care, la primirea unei notificări din partea statelor membre, cum că există intenția de a se negocia, a semna sau a încheia un acord sau, de, sau a unui protocol care schimbă acordurile actuale, atunci Comisia va hotărâ dacă va oferi autorizație statelor membre să facă aceste lucruri. Comisia a primit 202 notificări de la statele membre. 115 vizau lansarea unor negocieri privitoare tratatele de investiții TBI existente deja. 62 se referă la TBI-uri la TBI sau la protocoale semnate după intrarea în vigoare a tratatului de Sabona și înainte de intrarea în vigoare a regulamentului. 62 dintre aceste negocieri, dintre aceste notificări, vizează protocoale care modifică TBI-urile existente, în așa fel încât acestea să fie conforme cu obligațiile statelor membre, conform tratatelor. Comisia evaluează aceste notificări la ora actuală pe baza criteriilor stipulate în regulament. Comisia va autoriza acele negocieri sau, conclu- sau încheierea acelor negocieri, exceptând cazurile în care acordurile respective nu sunt uh, în conformitate cu legislația în vigoare sau sunt superflue, deoarece Comisia a făcut deja recomandări în sensurile respective. Acordurile vor fi autorizate, cu excepția cazului în care Comisia le consideră inconsecvente cu um, prioritățile Uniunii pentru acțiune externă. Până în prezent, am oferit 15 decizii de autorizare care vizează 47 de notificări. Am autorizat deschiderea a 36 de negocieri Dintre acestea, 16 vizează protocoale care modifică regulamente, acorduri. 4 decizii care autorizează semnarea tbi uri și două decizii care autorizează menținerea unor TBI-uri semnate înainte de 2009, de decembrie 2009. Continuăm să analizăm aceste notificări. Bineînțeles, nu iese din calcul situația în care Comisia va constata că anumite notificări nu respectă criteriile stipulate în regulament. În acel moment, Comisia nu va autoriza respectivele acorduri. Pe ce se bazează această nouă competență? Uniunea Europeană ar înlocui în mod progresiv acordurile statelor membre și această înlocuire se va face prin încheierea unor acorduri la nivel european, care includ și protecția investițiilor. După cum știți, la ora actuală avem autorizarea de a negocia protecția investițiilor în ceea ce privește 8 negocieri, inclusiv uh, inclusiv acordul cu Statele Unite, 197 de acorduri ale statelor membre vor fi înlocuite conform planurilor noastre. Comisia intenționează să adopte și o recomandare de directive de negociere și în ceea ce privește negocierile cu ASEANul. Deocamdată am început doar cu Singapore, dar după aceea și cu Vietnam, Thailanda, Malezia. Dorim să putem negocia și cu aceste țări în ceea ce privește protecția investițiilor. Pe scurt, așadar, înregistrăm progrese, facem ceea ce trebuie ca să respectăm regulamentul. Numărul de acorduri ale statelor membre va scădea în timp pe măsură ce completăm negocierile. În ceea ce privește TB-urile intra-europene, Acestea nu sunt acoperite de regulamentul respectiv, după cum ați spus și dumneavoastră. Comisia consideră că aceste acorduri nu respectă legislația în vigoare. Știți că anumite decizii de arbitraj cu privire la TBI-urile intraeuropene au fost aduse în fața curții din cauza incompatibilității. Încă așteptăm decizii în aceste litigii și le urmărim cu atenție. Colegii noștri de la DG Piața Internă sunt responsabili pentru aceste chestiuni. Suntem încrezători că aceste chestiuni de incompatibilitate vor uh, fi transmise Curții Europene de Justiție și credem că aceasta va fi de acord cu opinia noastră, că ele nu, nu respectă obligațiile europene ale statelor membre. Păstrăm uh, legătura cu statele membre foarte îndeaproape. Deși aceste acorduri nu respectă tratatele, ele oferă totuși, conferă totuși un anumit număr de drepturi. În mai multe discuții ale noastre cu statele membre și cu in, asociațiile industriilor europene, s-a discutat despre faptul că investitorii trebuie să facă față anumitor probleme. De aceea se dorește să se găsească mijloace prin care se poate apăra respectivele drepturi. Purtăm discuții cu diversele părți interesate. Credem că ar fi bine să găsim anumite mecanisme pragmatice de mediere a disputelor în afara curților de justiție. Bineînțeles, acestea nu trebuie să uh, intre în contradicție cu tratatele europene. Între timp, aș dori să subliniez faptul că Comisia încurajează statele membre să încheie TB-urile existente europene și dorim acest lucru să se, ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vom da cuvântul membrilor comisiei. Începem cu Pavel Zalewski, PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru informațiile oferite cu privire la regulamentul de anterioritate. Am mai multe întrebări. În primul rând, există, și dacă da, atunci care, sunt exemplele de regulamente care se suprapun, regulamente ale uh, Comisiei și ale statelor membre. Am auzit că această situație se poate, poate surveni în negocierile cu Vietnamul. Ne puteți oferi mai multe informații aici, puteți spune clar da sau nu și ne puteți da și alte exemple dacă sunt. Și dacă mai sunt, atunci care sunt motivele și ce dorește Comisia să facă? O a doua întrebare. Care este situația în ceea ce privește pregătirea acordului de investiții al Uniunii Europene cu Rusia și cu China. Vă mulțumesc. Da, Bernd Lange, SND. Bernd Lange. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în legătură cu acordurile de investiții bilaterale între statele membre ale Uniunii Europene. Nu am înțeles foarte clar prezentarea dumneavoastră. Ați spus că veți monitoriza evoluția, că așteptați deciziile instanțelor. Comisarul uh, responsabil, în, ur- în urma dezbaterii pe care am avut-o în plen, uh, la întrebarea ce se va întâmpla cu aceste acorduri bilaterale între statele membre ale Uniunii Europene, a răspuns că acestea trebuie încheiate. Deci aș dori să știu care sunt pașii concreți la care va recurge Comisia Europeană pentru a ne asigura că aceste acorduri vor fi încheiate, pentru că această abordare este complet diferită de monitorizarea evoluției și a situației. Și apoi aș dori să știu care este poziția Consiliului vis-a-vis -vis de aceste acorduri, pentru că și Consiliul ar trebui să spună foarte clar că în urma tratatului de la Lisabona, toate aceste, toate aceste acorduri bilaterale ar fi trebuit să devină istoria. În legătură acum cu acordurile externe, aș dori să știu ce înseamnă acest lucru în practică. Există oare cazuri în care întreprinderile europene sau state membre ale Uniunii Europene, pe baza tratatelor, acordurilor existente, funcționează și dacă da, care ar fi cazurile respective? Ați putea să ne dați niște exemple? Așa. Keller. Ska Keller? Doamna Keller. Mulțumesc. Suntem uimiți de cifrele pe care le prezentați, de uh, acorduri care există deja, plus cele care se negociază. Uh, iar uh, noi credeam că regulamentul de anterioritate va încheia, va pune capăt existența acestor acorduri, dar se pare că statele membre își doresc uh, să continue politicile proprii de investiții, ca și cum acest lucru nu ar fi fost deja reglementat prin tratat. Și Cred că e bine să existe condiții asupra noilor TBI-uri, dar mă întreb cum veți impune acele condiții, cum veți respinge acele TBI-uri care nu respectă noile condiții și criterii. Aș dori să mai știu care este situația cu cele peste 100 uh, de uh, acorduri TBI care au fost uh, semnate după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ce se va întâmpla cu uh, clauza de anterioritate? Se va aplica și acestora sau nu? Mulțumesc, președintele. Două întrebări și din partea mea. Cum uh, bine ați spus, regulamentul anterioritate, vizând anterioritatea, reglementa situația acelor TBI-uri care au fost negociate de statele membre după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și care practic uh, erau uh, în ilegalitate. Înțeleg dacă toate acele acorduri au fost deja verificate în ce privește conformitatea lor cu noile condiții stabile, stabilite prin regulamentul de anterioritate. Și dacă toate au fost verificate, dacă există printre ele acorduri care să fi fost respinse pe baza uh, nonconformității. În al doilea rând, în ce privește noi tratate de investiții bilaterale. Se pare că uh, s-a decis la nivelul Comisiei Europene urmărirea de la caz la caz a sistemului acolo unde există negocieri comerciale, acestea vor fi extinse pentru a include și capitolul de investiții bilaterale, fără practic niciun fel de criterii. Care sunt criteriile pe care Comisia le poate aplica acestor negocieri în curs? așa încât uh, să le permită includerea unui capitol vizând investițiile. Vorbeați de extinderea la negocierile cu ASEAN pentru a include protecția investițiilor, dar de ce nu faceți acest lucru și în celelalte cazuri? De ce nu faceți o regulă din aceasta uh, asupra acordurilor comerciale, care de acum ar putea include componenta de investiții? Pentru toate negocierile în curs, practic, noi nu am înțeles încă uh, care sunt aceste criterii uh, adoptate de comisie pentru a evalua aceste situații în care investițiile vor fi adăugate la acordurile comerciale. Dacă puteți să ne răspundeți. Vă mulțumesc foarte mult. Întâi de toate, nu există negocieri care să se suprapună Uh, între UE pe de-o parte sau statele membre și state terțe. Uh, domeniul de aplicare al regulamentului este protecția investițiilor. Într-adevăr, am autorizat câteva negocieri cu țări ce aparțin ASEAN, cu care avem intenția de a negocia protecția investițiilor, uh, de îndată ce uh, directiva adoptată și Consiliul ne transmite uh, directiva. Aceste, uh, în aceste autorizări am spus foarte clar că autorizarea oferită statului membru se va aplica doar până atunci când UE își demarează propria negociere. Pot să vă spun în mod clar că nu vom permite negocieri paralele între nivelul comunitar UE, respectiv uh, statele membre. În ce privește cea de-a doua întrebare a domnului Zaleschi, Comisia a adoptat o recomandare pentru directivele în uh, negocierea în acordul de investiții UE-China. Textul e pe masa Consiliului acum. În ce privește Rusia, Negocierile sunt în curs pentru un nou acord care ar trebui să uh, înlocuiască acordul de parteneriat și cooperare existent. Deocamdată suntem într-o situație dificilă uh, cu această negociere. Însă ne-am dorit să includem protecția investițiilor în negocierile în curs. Uh, cu Rusia nu ar fi un lucru bun să deschidem uh, un nou capitol de negociere uh, vizând uh, investițiile. Ar trebui să vedem cum evoluează negocierile în curs și să vedem dacă avem vreo șansă să le încheiem. În comunicarea Comisiei din 2010, vizând politica UE pentru investiții, considera Rusia ca un candidat important pentru uh, un acord de investiții uh, din partea UE. Și ne-am dorit o astfel de negociere. Acum, în ce privește treburile intra-UE, întrebarea domnului Lange. aș dori să clarific faptul că incompatibilitatea între TBI-uri intra UE și tratate nu provine din tratatul de la Lisabona, ci din faptul că relațiile economice între statele membre sunt guvernate de uh, achiul comunitar. Practic, acest element e independent de tratate. Am spus foarte clar statelor membre că acest tip de TBI-uri trebuie să dispară. În același timp, trebuie să fim realiști cu excepția uh, poate unui stat membru, toate au astfel de uh, tratate bilaterale și e o problemă foarte delicată. Comisia consideră că ar fi un element sensibil ca dintr-o dată să demarăm în masă uh, proceduri de încălcare. Deci trebuie să găsim alte soluții la această problemă. Iată de ce Uh, facem un efort de reflexie nu doar cu statele membre, ci și cu toate celelalte părți implicate, până la urmă operatorii economici, pentru a vedea dacă în absența uh, acestor TBI-uri uh, ar lipsi ceva din sistem. Și o indicație e că poate e de dorit să existe un mecanism de consolidare informal și pragmatic care ne-ar permite să rezolvăm probleme ce riscă să apară, inclusiv pentru IMM-uri. Însă un alt lucru foarte clar e că acest lucru nu înseamnă că, la rândul ei, Comisia nu va fi în măsură să uh, își îndeplinească rolul de uh, gardian al tratatelor și că nu ar putea găsi o soluție. Sigur că, până la urmă, vom putea lua o decizie de a vedea ce facem în termeni concreți. Aceste discuții pe care le purtăm nu înseamnă că acceptăm uh, Uh, legalitatea acestor uh, TBI intracomunitare. În ce privește uh, folosirea acestor TBI de către operatorii economici, e bine, această întrebare de ordin general. Considerăm că un acord privind protecția investițiilor ajută afacerile să ia decizii ce țin de investiții și că astfel de acorduri contribuie la atragerea investițiilor. Acest lucru e foarte clar și e unul din motivele principale pentru care considerăm că uh, deschiderea oferită de articolul 207 din tratat uh, oferă oportunități de care trebuie să profităm. E greu să vă dau un exemplu concret unei companii care să fi spus, da, uh, fac ceva pentru că există acordurile de investiții. Dar știm că sunt companii care uh, au utilizat prevederile vizând arbitrajul. Și aceasta e dovada că diversele companii știu de existența acestor acorduri și încearcă să uh, profite de oportunitățile deschise. Uh, sigur că Arbitrajul e uh, un instrument de uh, ultim recurs în majoritatea cazurilor. Problemele ce apar între state gazdă și uh, uh companii sunt rezolvate pe calea amiabilă. Ca să răspund, doamne Keller, noi nu citim regulamentul ca unul care uh, încheie, uh, pune capăt temeiurilor, ci e un instrument de tranziție care transferă competențele de la statele membre la nivelul UE. Și de aceea apare acest principiu de înlocuire, care a fost esențial în, în uh, discuțiile tripartite. Pe de altă parte, regulamentul uh, prevede nu doar uh, menținerea treburilor existente, ci și a unui sistem de autorizare din partea Comisiei către statele membre. Acum, multe din statele membre au demarat uh, astfel de uh, negocieri asupra TBI sau uh, protocolelor înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Unele le-au stopat atunci când tratatul a intrat în vigoare și nu uh, le-a continuat supunându-se solicitării. Dar în ce privește acordurile semnate între eh, intrarea în vigoare a tratatului și adoptarea acestui regulament, eh, s-a decis în cadrul trialogului că va exista un mecanism prin care statul membru va avea posibilitatea să primească autorizări, dar cu aceleași condiții prevăzute pentru noile negocieri. Iar la întrebarea dumneavoastră dacă Comisia va pune în aplicare condițiile, pot să vă răspund la fel de direct. Răspunsul este da. Și avem deja astfel de cazuri uh, pe care le analizăm. Deci în viitorul apropiat probabil că am ref- vom refuza anumite autorizații pentru statele membre. Decizia Comisiei însă poate fi și aceea de a nu lua o decizie. În fine, domnule președinte, ca să răspund întrebărilor dumneavoastră, criteriile pentru, ca, pentru a identifica parteneri figurează în comunicarea Comisiei din 2010. Criteriile sunt importanța economică, semnificația clauzelor de protecție a investițiilor și negocieri existente. Iată de ce, întâi am încercat uh, să includem investițiile în negocierile în curs, în cele active, ca să spun așa, ceea ce înseamnă Canada, Singapore, India și acum țările din ASEAN. Am mai decis ca pentru noi negocieri să includem protecția investițiilor de la bun început. E vorba de uh, Japonia, Euromed și acum negocierile cu Statele Unite. Mercosur e o problemă delicată. Știți probabil că un membru important al Mercosur, Brazilia, a refuzat mereu da, să uh, um, ratifice um, astfel de acorduri. Vom vedea încotro se îndreaptă negocierile cu Mercosur și apoi vom uh, putea lua în considerare eventual poziția specifică a Braziliei. Dar intenția noastră e de a include măsurile de protecție a investițiilor în toate negocierile și recomandările pentru negocieri pe care le uh, adresăm Consiliului de acum. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Încheiem astfel punctul 20 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Mai avem un un punct pe ordinea de zi. Nu mai avem foarte mult timp. Este vorba de punctul 21. Do you feel that we can do it in a couple of minutes? Domnule Winkler, considerați că putem uh, rezolva acest punct în câteva minute? Da, depinde de remarcile colegilor și de disponibilitatea Comisiei de a reveni după ora 15. Aș putea să vă fac o prezentare scurtă a acestui subiect. Da, foarte bine, aveți cuvântul atunci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un prim schimb de opinii despre modificarea regulamentului FLECT. Este vorba de punerea în aplicare a legislației uh, forestiere, guvernanță și comerț cu lemn. Există un regulament din 2005 care se referă la anumite produse de lemn provenite din state care au încheiat acorduri voluntare de parteneriat cu Uniunea Europeană. Regulamentul stipulează că doar produsele de lemn care au fost uh, obținute respectându-se legislația respectivă pot fi importate în Uniunea Europeană. Fără o asemenea licență FLECT, importul de cherestea de produse de lemn este interzis. Șase state au sisteme, asemenea sisteme, Camerun, Republica Centrală Africană, Liberia, Republica Congo și alte șase state se află în stadiul negocierilor cu Uniunea Europeană. Propunerea adoptată de Comisia Europeană nu își dorește modificarea uh, sistemului pe fond, ci vine cu două propuneri, de fapt, două seturi de propuneri. Este vorba de actele de punere în aplicare și de actele delegate. Vis-a-vis -vis de primele, actele de punere în aplicare, este vorba de acordarea competențelor Comisiei de a examina, examina sistemele existente care uh, garantează legalitatea și fiabilitatea produselor de lemn. În acest moment, aceste sisteme sunt evaluate uh, Um, în Comitetul de Comitologie. Desigur, formularea acestei modificări poate fi îmbunătățită mai mult și aștept din acest punct de vedere opiniile colegilor. În al doilea rând este vorba de transferul competențelor Comisiei pentru a adopta acte delegate când vine vorba de revizuirea scutirilor pentru produsele de lemn regăsite la anexa 3, apoi adoptarea de reguli uh, când vine vorba de articolul 5 din acest regulament. Este vorba de funcționarea practică a licențelor și apoi anexele 1, 2 și 3 din regulamentul FLECT și revizuirea acestora, de fapt, țările și produsele acoperite de acest regulament. Și aș dori să mă refer la câteva puncte când vine vorba de actele delegate. În primul rând, Consider că durata delegării competențelor nu trebuie să fie nelimitată, ci ar trebui să fie limitată la o perioadă de 5 ani. Apoi, cele trei domenii în care se acordă delegare au și anumite elemente care țin de decizii politice. Deci, uh, pentru noi am, noi am prefera o perioadă de două luni, eventual cu o perioadă de extindere la patru luni. Acestea sunt remarcile mele, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să le țin acum. Da? Deci, acest proiect de modificare a regulamentului nu se referă la fondul problemei importului de lemn, ci la, pune, la actele de punere în aplicare și la actele delegate. Deci este vorba de o aliniere a acestui regulament la tratatul de la Lisabona. Da, am clarificat acest punct. Acum are cuvântul domnul Jadot, urmat de domnul Murphy. Fiecare dintre dumneavoastră aveți la dispoziție doar două minute. Mulțumesc. Pe scurt, noi dorim să consolidăm munca aceasta considerăm că este un dispozitiv foarte bun. În ceea ce privește actele de punere în aplicare, privind evaluarea și licențelor, avem o schemă care comisie, în comisie îi se pare o idee bună. Dar această schemă nu ar face decât să creeze și mai multe presiuni. Parlamentul European ar trebui să aibă mai multe de spus în acest sens. An calitatea anumitor certificări n-ar fi garantată altfel. Paul Murphy acum, două minute. Da, pe scurt, sunt de acord. Aici este vorba de a asigura că Parlamentul are un cuvânt de spus și să se poată face anumite decizii politice cu privire la liste. Sunt de acord cu cele două propuneri făcute de raportor. Sunt de acord cu limita de 5 ani și cu extensia tacită. Cred că putem uh, să negociem pentru 2 plus 4 în loc de 2 plus 2. Sunt de acord cu această abordare. Trebuie să, ne, trebuie să abordăm și actele de punere în aplicare, după cum a spus și Ianic. Comentarii din partea comisiei, domn, domnul Șali. Cine este din partea comisiei? A, v-am văzut. Bună ziua, domnul Șali nu a reușit să vină. Eu mă numesc Basel, sunt de la, de la unitatea dumnealui. Câteva răspunsuri pe scurt cu privire la propuneri. În ceea ce privește renoirea delegării puterilor, noi credem că termenul nelimitat este de preferat, deoarece oricând, deoarece Parlamentul și Consiliul pot oricând să revoce aceste puteri. Bineînțeles, la urma urmei, 5 ani cu extensie nu este o opțiune foarte diferită. Dar noi considerăm că termenul nelimitat este mai uh, bun. În ceea ce privere, privește um, includerea Parlamentului, nu cred că este o chestiune atât de politică încât să necesite încă, două, încă patru luni în loc de două luni. Aici este vorba de chestiuni foarte specifice cu privire la listele de produse care ar fi acoperite. Noi credem că 2 plus 2 ar fi procedura de preferat. Toate aceste luni în plus înseamnă că țările noastre partenere ar aștepta încă și mai mult un răspuns din partea Uniunii Europene la uh, propunerile lor. Apoi am înțeles că este vorba de anumite obiecțiuni cu privire la utilizarea măsurilor de pune în aplicare. În opinia noastră, este un uh, exercițiu pur tehnic, să vedem dacă țările respective îndeplinesc uh, standardele pe care le-am uh, definit noi. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor, mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și mulțumesc și reprezentantului Comisiei. Cred că scrutinul uh, Parlamentului este foarte, supravegherea parlamentară este foarte importantă și sunt de acord cu opiniile colegilor. Mm, dacă am discutat odată la regulamentul Omnibus, nu știu dacă mai trebuie să discutăm din nou și din nou toate aceste lucruri. Voi încheia, domnule președinte, spunând că, dacă am înțeles bine, în septembrie la INTA se va organiza o dezbatere de, pentru proiectul de raport. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să veniți la ora 3 fix, deoarece este vorba de un schimb de opinii foarte important cu reprezentantul Turciei cu privire la cu un accent deosebit pe parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții. Ne vedem la ora 3. La revedere!